colegi, estimați colegi, reluăm lucrările ședinței întrerupte ieri. O intervenție la început în legătură cu ordinea de zi. Rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă atrag atenția asupra unui caz de corupție în Republica Cehă. Domnul David Reci, un reprezentant din partea guvernului boemian, a acceptat invitat să părăsească locul infracțiunii și împreună cu șapte alți cetățeni în Cehia a fost uh, arestat. Este vorba despre deturnarea unor fonduri uh, publice. Conform surselor media, este vorba despre aproximativ 30 de milioane de coroane, 1,2 milioane de euro Um, și acest scandal în clipa de față este în floare în Republica Cehă. Este vorba inclusiv de bani europeni din bugetul uh, comunitar și aș ruga Comisia să ne informeze în legătură cu ce se întâmplă la următoarea noastră întâlnire pentru a cunoaște exact uh, evoluția lucrurilor uh, nouă ni se pun întrebări în legătură cu asta, trebuie să putem informa opinia publică. Ar trebui ca această chestiune să fie introdusă pe ordinea de zi a reuniunii următoare. Mulțumesc, stimate coleg. Ne-ați atras atenția asupra unor relatori din, pres- relatori din presă. Există opinii? Dar doar dacă este vorba de ordinea de zi, vă rog, stimată colegă, aveți cuvântul. Já jsem jenom chtěla tady stručně reagovat. Mulțumesc. Aș vrea să reacționez la a, spusele colegului. Acest a, deputat al Parlamentului Ceh, domnul Rat, care a coordonat mijloacele financiare pentru o regiune din Cehia, este într-adevăr acuzat de corupție dar uh, în ce privește uh, mass media, trebuie să așteptăm pentru că vor, uh, va începe ancheta săptămâna viitoare cu siguranță că vom avea informații despre mersul anchetei. Mulțumesc, domnul Piper. Domnule președinte, eu cred că ar trebui să trecem la voturi acum, pentru că avem o ordine de zi foarte încărcată astăzi. Poate că toate aceste aspecte putem să le dezbatem mai târziu. În primul rând, să rezolvăm problema voturilor. Mulțumesc foarte mult și eu am vrut să sugerez același lucru, dar uh, rețin sugestia uh, aceasta legată de problema din Cehia. Uh, nu vreau să prelungesc acum discuția legată de acest incident, dar vreau să fac o observație de ordin general. Am discutat deja, chiar dacă informal, în legătură cu solicitările pe care acum colegul Piper le-a făcut în legătură cu poziția domnului Vaughan pentru că toți cei care sunt membri ai Comisiei de Control Bugetar au dreptul să voteze. Iau notă de faptul că doamna Hübner, care este președinta Comisiei uh, Probleme Regionale, uh, uh, este de părere că nu toate solicitările uh, colegului uh, Piper necesită neapărat o luare de poziție. Sigur, trebuie să precizăm, fiecare eurodeputat are dreptul să formuleze amendamente. Și um, în legătură cu raportul domnului Marinescu, care nu va mai fi votat astăzi, au fost înaintate foarte multe amendamente. Este dreptul fiecăruia dintre noi Acum însă trebuie să ne și întrebăm dacă fiecare amendament este prin conținutul său legat de conținutul raportului. Și dacă nu este cazul, atunci acel amendament poate fi refuzat. Eu aș vrea să uh, reflectăm puțin asupra acestei zone gri. Nu trebuie să decidem astăzi în legătură cu această problemă, dar și în numele grupului meu politic vreau să spun uh, că uh, eu susțin și punctul de vedere al doamnei Hübner, care uh, mi-a fost împărtășit astăzi. Poate că în cadrul întâlnirii coordonatorilor trebuie să găsim o procedură astfel încât amendamentele să poată fi acceptate doar dacă ele sunt strict legate prin conținut de raport. Vă rog uh, pe dumneavoastră tot să meditați puțin asupra acestui aspect. Dar Acum vă mulțumesc, iar nu vreau să amestecăm lucrurile. Uh, în ce privește colegul Iping, vom verifica uh, starea de fapt legată de acest incident și vă propun acum să trecem la ordinea de zi. Este vorba de voturi și în calitate de președinte v-am distribuit o scrisoare a Danutei Hübner, președinta Comisiei pentru Dezvoltare Regională, Vreau să spună că o parte din amendamentele care vor fi supuse la vot probabil că nu țin strict de competența Comisiei de Control Bugetar. Vreau să vă spun că ieri în comisia noastră, dar și la reuniunea cu coordonatorii, în repetate rânduri am discutat dacă alte comisii, eh, de pildă eh, Comisia pentru Dezvoltare Regională, într-un fel interferează prin competențele sale cu competențele noastre. Și am ajuns la concluzia că eh, și în calitate de președinte al acestei comisii să Uh, exprim și să apăr vis-a-vis -vis de Comisia pentru Dezvoltare Regională interesele noastre. Deci eu cred că noi, pretutindeni acolo unde este vorba despre interesele financiare ale Uniunii Europene, trebuie să ne pronunțăm printr-un aviz. Avem această obligație. Pentru că există o tendință în această instituție ca noi, în calitate de membri ai Comisiei de Control Bugetar, să ne limităm doar la verificări ale unor conturi um, ulterioare, dar nu cred că aceasta este uh, singura noastră datorie, să nu acceptăm să uh, fim transformați într-o comisie mai puțin importantă decât suntem de fapt. Și în ce privește articolele 50 și 51, ă, trebuie să analizăm lucrurile din această perspectivă. Va trebui ca atare să parcurgem fiecare amendament pentru a vedea dacă el are consecințe financiare sau nu. Pentru că există asemenea consecințe financiare și în regiunile de graniță, inclusiv în ce privește absorpția mijloacelor financiare. De pildă, ă, Amendamentul 35 mi se pare că este un bun exemplu în acest sens. Nu uh, am putut accepta ideea că amendamentele care au fost menționate de dumneavoastră, domnule Gaier, nu ar uh, ține de competența directă a comisiei noastre, ci ar fi vorba mai degrabă de o chestiune politică. Tocmai de aceea noi credem că trebuie să le supunem la vot astăzi. În ce privește procedura, fie vom declanșa acum o dezbatere legată de regulament în legătură cu ce amende supunem la vot, amendamente și uh, care să nu fie supuse la vot, dar eu cred că doar amendamentele care în mod evident nu țin de competența noastră pot fi eliminate de la vot tot ceea ce considerăm că ține de responsabilitățile noastre, cred că ar merita să fie supus uh, la vot, pentru ca prin avizul nostru, prin opinia exprimată de noi prin vot să um, putem să transmitem uh, informații și sugestii și Comisiei Regii. Sigur, ultimul cuvânt, uh, atunci când este clar o chestiune în care regii este comisia competentă de fond, ă, vor ține sau nu seama de asta. Te rog, colegului Bibă. Nu, ă, pot înțelege foarte bine acest punct de vedere, iar în legătură cu diversele amendamente, ă, nu am fost nici eu sigur dacă secretariatul a verificat sau nu Uh, cu atenție conținutul. Dar știți că noi am făcut oferta raportorului Vogan ieri ca să reanalizeze acele domenii care sunt deosebit de critice, să le filtreze și să putem discuta după aceea bilateral asupra lor. Dar am, răspuns, am primit un răspuns laconic că nici unul din amendamentele mele nu ar corespunde din punct de vedere al conținutului uh, competențelor specifice ale Comisiei de Control Bugetar. O asemenea atitudine nu pot accepta. Mulțumesc. Atunci eu vă propun să trecem la vot și este vorba în primul rând de punctul 12. Este raportul Vogan. Putem supune la vot Articolul 2, amendamentul 32, cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Verificăm electronic. Amendamentul 32. S-a deschis votul. S-a închis votul. Nu. Se pare că n-a votat toată lumea. Geier hat keine fünf Stimmen. Okay, ja, ja. Äh, es ist, äh, äh ich war etwas zu schnell. Se pare că am äh, spus că s-a închis votul prea repede. Acum, dacă a votat toată lumea, e în regulă, 15 voturi pentru uh, și uh, 10 împotrivă, nicio abținere. Articolul 33. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Majoritatea este pentru, se adoptă. Amendamentul 34, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Majoritatea este pentru. Amendamentul 36. Mă scuzați, spune președintele, amendamentul 35. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abțineri. Se adoptă amendamentul 36. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 37 pentru, împotrivă. Verificăm electronic. Amendamentul 37. S-a deschis votul electronic. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri. Nu a fost clar, verificăm electronic. Amendamentul 19. S-a deschis votul electronic. Amendamentul 19. Dacă a votat toată lumea,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 A votat toată lumea. Avem o persoană în plus de la grupul SID. Da. În sistemul electronic, imediat ne-am dat seama că la grupul SID cineva a votat în plus. Bun. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 44. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. 44. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Acum avem un uh, eurodeputat în, um, în minus față de votul anterior, dar s-a închis votul. Egalitate de voturi pentru și împotrivă, deci se respinge. Amendamentul 45, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se respinge. 46, pentru? Împotrivă. Abțineri, se respinge. Amendamentul 47, pentru? Împotrivă. Abțineri. Majoritatea respinge amendamentul. Amendamentul 48, pentru? Împotrivă. Verificăm electronic 48. S-a deschis votul electronic. A votat toată lumea. Iarăși avem o persoană în plus la grupul S și D. Îmi pare rău. O persoană în plus. Acum avem însă uh, o persoană în minus. Poate că în interiorul grupului S și D stabiliți cine să voteze și cine nu. Bun, uh, domnul Gaier spune că uh, nu voi mai uh, vota dacă aveți mereu un vot în plus la grupul nostru. E în regulă acum? Domnule Calfin, doriți să participați la vot? Bun, închei votul se adoptă cu 16 voturi pentru 10 împotrivă, 2 abțineri. Trecem la amendamentul 21. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm electronic. Pentru amendamentul 21 s-a deschis votul. A votat toată lumea. Închid votul. Se adoptă. Amendamentul 49. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 50 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 51 pentru. Împotrivă. Nu este clar. Trebuie să verificăm electronic. Amendamentul 51 s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 52. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. N-a fost clar. Vă rog verificare electronică pentru 52. S-a deschis votul. Vota toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 53. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 54 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic 54. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 55. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 56. Bun, amendamentul 57. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. 56 și 57. S-a deschis votul. 56-57. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 22 a devenit caduc. Amendamentul 1 a fost retras. Amendamentul 58 devine caduc dacă amendamentul 1 a fost adoptat. Deci, deci să supunem la vot amendamentul 58. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 3, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că la limită verificăm electronic. S-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, Se închide votul. Se adoptă. Amendamentul 60. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 26. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 61. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 62 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă de asemenea. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic amendamentul 64. Am votat toată lumea.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 Amendamentul 74, 5 pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 75 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 27 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 76 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu a fost clar. Verificăm electronic. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 77, voturi pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 23, 24 și 25 împreună? Nu, se pare că trebuie să le supun la vot separat. Amendamentul 23. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 24 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 25 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 78 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 79 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5 a fost retras, 6 retras. Mergem mai departe. Amendamentul 80. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. Vă rog, amendamentul 80. S-a deschis votul electronic. a votat toată lumea, închid votul. S-a închis votul, se adoptă și îmi cer scuze, era limpede. Amendamentul 7, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 81 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm electronic. 81 s-a deschis votul. S-a închis votul electronic. Se adoptă. 8 a fost retras, nu a fost retras. Amendamentul 82, cine este pentru? 82, cine este împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 10, cine este pentru? să ridice mâna. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 11. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 83. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 12. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 13. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 14 a fost retras. Amendamentul 84, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic. 84. S-a închis votul. Bun, 18 pentru 10 împotrivă se adoptă. Amendamentul 85 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 28 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 15 pentru, împo voturi împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 17 pentru, împotrivă, Abțineri? Se adoptă 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Iar acum votul electronic pentru proiect. Abstimmung ist eröffnet. S-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. 17 voturi pentru 11 împotrivă. Felicitări raportorului. Dacă dorește cuvântul, nu e cazul, atunci putem continua cu voturile noastre și mulțumesc și secretariatului. Iar acum trecem la raportul colegului Jens Geier. Începem voturile, articolul 5, amendamentul 6. Report. Deci, raportul Geier. Programul Uniunii Europene pentru schimbări sociale și inovare socială. Amendamentul 6. Cine e pentru, să ridice mână? Cine e împotrivă, cine se abține, verificăm pe cale electronică amendamentul 6. Votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Respins. Amendamentul de compromis 1. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 7 devine caduc, 20 la fel. Trecem acum la amendamentul 8. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 9. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 10. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12, cine e pentru? Împotrivă, abțineri. Nu a fost foarte clar rezultatul, prin urmare verificăm uh, pe calea electronică votul la amendamentul 12, votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis. Într-adevăr, uh, strâns rezultatul, 13 pentru, 12 împotrivă. 21 devine caduc, 22 la fel. Trecem la amendamentul 13. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 14. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Din nou, n-a fost clar. Votăm pe cale electronică amendamentul 14. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 23. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 15 caduc. 16. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm amendamentul 16 pe cale electronică. Votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 1. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2. Acum, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 17, 2 și 18 sunt caduce. Trecem la amendamentul 3. Cine e pentru amendamentul 3? Cine e împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri. Îl verificăm. Votul electronic s-a deschis la amendamentul 4. Votul electronic s-a închis. Respins. Atunci votăm amendamentul 19. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la votul final. Votul electronic s-a deschis. A votat toată lumea? Da. Îl putem felicita pe raportorul Jens Geier și putem trece acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de punctul 10, Fondul European de Ajustare la Globalizare. Domnul Shakti Makakis este raportor. Trecem direct la vot. Mai întâi de toate, articolul 7, aliniatul 3, amendamentul 15. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Verificăm pe cale electronică. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 3 este caduc. Trecem la amendamentul 17. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 16. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Abțineri. Respins. Amendamentul 4. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 7. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 9. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 10. Socialiștii au solicitat aici un vot pe părți. Votăm, prin urmare, acum prima parte. Cine e pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Partea a doua acum, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 1 devine caduc. Trecem la amendamentul 2. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu e clar rezultatul. Prin urmare, verificăm pe cale electronică. Votul electronic s-a deschis. Votul s-a închis. Amendamentul este respins. 14. Cine e pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Trecem acum la votul final, vot uh, pe cale electronică. Votul electronic s-a deschis. Acum s-a închis. Îl felicităm pe raportor. Trecem acum uh, la Fondul Social European Cătălin Sorin Ivan este raportor. Putem trece imediat la vot. Amendamentul 2 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 3 acum. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 4 a fost retras. 5 acum. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 7 Amendamentul 5 a fost uh, adoptat, prin urmare, amendamentele 7 și 8 sunt caduce, spune domnul preș- președinte. Nu, se votează împreună, spune domnul președinte. 7 și 8. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 6. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 9. Cine e pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 10 a fost retras. 11 cine e pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 11 pe cale electronică. Votul electronic s-a închis. Se adoptă. 11 și 13 împreună. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Trebuie să verificăm pe cale electronică. 11 și 13. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 14. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 15 și 16 sunt votate împreună. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 17 și 18 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 1. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se aprobă. Trecem la votul final pe cale electronică. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Îl felicităm pe raportor și mulțumim de asemenea. Trecem, prin urmare, la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre bugetul 2013, mandatul pentru trilog. Christopher Fielner este raportorul nostru. Avem un amendament, numărul 1. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Putem, prin urmare, vot da votul final, vot electronic. Votul electronic s-a deschis. A votat toată lumea. Văd că da, prin urmare votul s-a închis. Îl putem felicita pe raportor. Și acest punct s-a închis, s-a încheiat. Prin urmare, trecem la uh, raportul doamnei Iliana Ivanova, instrumentele financiare inovatoare în, contra, în contextul următorului CFM. Avem amendamentul 1, cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 2, cine e pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 3. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 8 pentru, împotrivă, verificăm electronic. Votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 9. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Votul final. Vot electronic. Votul electronic s-a deschis. Votul s-a închis. Rezultatul este unul clar. O felicităm pe doamna raportor și îi mulțumim de asemenea. Iată, am încheiat uh, voturile pe ziua de astăzi. Vă mulțumesc pentru uh, comportamentul dumneavoastră foarte disciplinat. Iată, am reușit să respectăm constrângerile de timp. Putem trece la următoare, următorul punct pe ordinea de zi, delegația cont în Spania. Da. Pe ordinea mea de zi, delegația Cont în Spania ar fi uh, trebuit să urmeze, dar mi se spune că am sărit peste un punct. Da, e drept. Urmează raportul special privind pescuitul. În ceea ce privește delegația noastră în Spania, aceasta are loc într-un context politic foarte interesant. Avem un nou guvern în Spania care depune eforturi substanțiale pentru a respecta toate cerințele impuse Spaniei prin intermediul semestrului european. În același timp, uh, evaluăm utilizarea fondurilor europene în Spania. În trecut, comisia noastră a tot discutat despre eventualele deficiențe în acest context. Am tot uh, discutat noi între noi și, de asemenea, cu uh, omologii noștri spanioli pe tema aceasta a utilizării fondurilor europene în Spania. Prin urmare, Iată, acesta este următorul punct pe care îl vom discuta astăzi. Delegația cont în Spania. Derek Vaughan este uh, șeful delegației și uh, există colegi care, întreb acum, care doresc să intervină pe marginea acestei, acestui subiect? Doamna Ayala Zender dorește să intervină. Aveți cuvântul. Deci, Ines, dacă dorești să iei cuvântul, poți să o faci. domnule președinte. Vreau doar să pun o întrebare. Am văzut că dintre colegii de la nivel local, domnul Salvator Gariga Poiedo apare nu știu în ce calitate, pentru că sunt trei colegi acolo menționați care ar dori de asemenea să participe. Sunt colegi din Comisia Cocobu sunt colegi care doresc să participe la nivel local la unele reuniuni, deci aș dori să știu în ce calitate apare a, a, acest coleg spaniol. Sunt trei colegi de-ai mei, de exemplu, din Valencia, care ar dori să participă și aș dori să știu dacă nu se poate. Și în al doilea rând, văd că cel puțin în program se prevăd reuniuni cu președinții comunităților autonome și cu responsabilii gestiunii fondurilor, adică expertiți. Vreau să știu dacă s-au confirmat aceste vizite. De asemenea, vreau să-i spun, domnule președinte, că este foarte adevărat că există un guvern nou la nivel federal, la nivel național dar există și autorități noi într-unele autorități autonome, în altele există aceeași autoritate locală. Uh, în Valencia, de exemplu, avem aceleași autorități și ne interesează acolo foarte mult să știm care este situația. Vrem să știm că apare mereu o problemă când vorbim despre faimoasa declarație a ministrului respectiv, care cred că va face obiectul unei discuții. Întotdeauna ne gândim la tema legăturii dintre nivelul federal și nivelul uh, comunităților autonome. Și mai vreau uh, să fac un comentariu. În program apare o reuniune cu responsabilii agenției de la Alicante. Aș dori să știu care este scopul din câte am înțeles eu, Curtea de Conturi n-a spus nimic despre această agenție. Deci care ar fi uh, rostul să petrecem o, jupă, o după amiază cu persoanele care răspund de agenția asta de la Alicante? Mulțumesc! Ja, vielen Dank. Also die erste Frage. Vă mulțumesc. Prima întrebare are un răspuns cât se poate de clar. S-au stabilit aici membrii delegației și în documentele pe care le-ați primit, numele membrilor delegației sunt cât se poate de clar stabilite. Șeful delegației este Derek Vaughan, mai apoi apar numele colegilor din diferitele grupuri. Eu personal pot veni doar la Madrid în data de 19, nu vă pot însoți în regiuni pentru că trebuie să mă întorc la Bruxelles. Apoi, conform regulilor, membrii din statul de vizitat au posibilitatea de a participa într-o anumită cotă la această misiune în uh, statul pe care îl reprezintă. Prin urmare, colegii de la fața locului se pot adresa sau alătura nouă. În cazul în care sunt prost informat, îi rog pe cei de la secretariat să mă corecteze, însă acestea sunt informațiile de care dispun eu. În ceea ce privește agenția din Alicante, e bine o întrebare la care nu vă pot da un răspuns. Am discutat despre asta în trecut. Poate că dumneavoastră puteți să oferiți un răspuns? Prin urmare, doi colegi, colegul uh, Rubic și colegul Tamaș Deutsch, au cerut uh, să ni se acordă posibilitatea de a vizul, vizita această agenție din uh, Alicante. Dacă toți suntem la fața locului, atunci vă dați seama că putem să vizităm această, această agenție. N-ar N-ar fi rău să vedem și un exemplu pozitiv, să vedem uh, un model de bună funcționare dacă tot mergem în, în Spania. Domnul Gaier și mai apoi doamna Gresle cu două întrebări. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mă refer puțin la componența delegației și la prezența colegului Coelio. Nu știu dacă acum un an sau acum doi ani, am avut o delegație în zona seismică din Italia și, uh, euro, uh, și deputați uh, regionali care uh, nu fac parte din comisia noastră, nici ca membrii plini, nici ca uh, locțitori, au dorit să participe. Am discutat această cerință cu coordonatorii și am ajuns la concluzia că nu putem să-i uh, includem în delegație, pentru că rezultatele uh, poate că nu ar fi fost satisfăcătoare pentru administrația regională din zona vizitată. Ar fi creat probleme celor care sunt membri ai Comisiei de Dezvoltare Regională. Eu am găsit că este o atitudine corectă. Deci eh, i-am descurajat pe cei care nu fac parte din comisia noastră, iar în ce privește politica pe care am aplicat-o în Umbrien, eh, a fost o, să spunem, situație specială. Ei bine, acum trebuie să găsim chiar o procedură care să fie aplicată. Eu nu am uh, nimic împotriva prezenței colegului Coelho, îl cunosc foarte bine. A fost uh, coordonator al PPE, a avut, uh, s-a implicat foarte competent, dar dacă facem o excepție în ce îl privește, atunci aș spune că putem să încurajăm și pe colegii din familia mea politică să se implice în acest program, pentru că regulile trebuie să fie valabile pentru toți. Deci, ori vom spune că limităm prezența în delegație la membrii comisiei noastre sau permitem și altora accesul, nu doar unuia singur. Mulțumesc, stimate coleg Gaier. Nu cunosc practicile pe care noi le-am aplicat în trecut m-am orientat uh, în baza regulamentului uh, existent și, în principiu, nu ar trebui să interzicem nimănui să participe. Poate că discuțiile ar trebui purtate și în cadrul grupului politic. Doamna Cresle, colegul Gariga, până uh, recent, a fost doar locțitor și, deci, în calitate de membru supleant, nu a putut să participe. Deci, până recent, el a fost membru supleant. Și practica era până acum ca doar membrii plini și supleanții să poată să participe. Bun, dacă el revine în comisia noastră, aș spune că se poate să participe. Dacă nu dorește să revină, nu îl acceptăm în delegație. Și despre ce agenție este vorba? OHI, Oficiul pentru Armonizarea Pieței Interne și um, ar putea să participe la o discuție, dar eu vreau să spun că această agenție uh, nu va primi descărcare de gestiune din partea noastră pentru că nu beneficiază de fonduri comunitare. Deci eu spun că în perspectiva descărcării de gestiune uh, ar trebui ca toate agențiile până la urmă uh, să uh, poată fi verificate de noi. Dar OHIM în clipa de față dispune de 400 de milioane de euro în casări um, din partea industriei pe care le pune deoparte și nimeni nu are acces la acești bani. Ohim în plus um, s-a dotat, aș spune, foarte confortabil, ca să nu spun uh, de-a dreptul uh, lux, um, este în această agenție. Nu știu exact unde este amplasată această agenție, dar este ca un spin în carnea noastră. Deci ar trebui să vedem cum putem să schimbăm lucrurile în ce privește relația cu această agenție. Bun, în ce privește amplasarea, ar fi o distanță de 160 de kilometri. Din moment ce ei ne-au invitat, cred că această distanță nu creează o problemă. Dar acum dorește Ayala Sanders să intervină din nou. Deci, domnul Gariga nu mai este membru supleant ce spunea domnul Gaier, regula este următoarea. Există acolo persoane locale eh, care nu trebuie să călătorească. Sunt persoane din Valencia care ar putea să participe pentru că sunt acasă la ei. Iar în ce privește agenția, cum spune și doamna Gressler, este o agenție autonomă care se autofinanțează cu banii proveniți din brevete. Habar n-am despre ce e vorba, n-am fost acolo niciodată, Problema este că persoanele de la agenție vin într-o după-amiază acolo unde suntem noi ca să deși am putea să verificăm mai multe proiecte în Valencia unde au fost probleme. Înțeleg că doamna Gressler dorește să vadă acest lucru, dar putea să vină aici la comisie, la comisia noastră și să facem o examinare completă da, dacă toți suntem oameni acolo, am face economie, nu să vină de la Alicante la Valencia în acea după amiază. Fiind o misiune de colectare de date, atunci am înțeles că ar fi existat probleme într unele comunități autonome și ne-am putea dedica la aceste probleme. Deci, agenția asta, cum spuneam, se autofinanțează și am putea să examinăm activitatea aici, la Bruxelles. E o chestie de logică și de economie de sursă, nimic altceva. În ceea ce privește colegii, sigur, sunt uh, de acord dacă colegii care sunt acolo în Valencia pot să participe la unele reuniuni, ar fi foarte bine, pentru că de fapt, asta am pus întrebarea. Ar putea să ne ajucă să ajuta să alegem unele din proiectele mai interesante. Mulțumesc. Ja, vielen Dank, Frau Ayala Sender, Frau Gressle. Mulțumesc, doamne Ayala Sender, doamna Gressle. Mai avem o agenție în Spania, la Sevilla. Nu mi-amintesc exact denumirea acestei agenții, dar există 40 sau 45 de angajați și 70 sau chiar 79 de eh, consilii de supraveghere. Din nou, cred că în ce privește temeiul legal pentru funcționarea agențiilor, cred că trebuie să ne punem întrebări. Nu știu uh, cât de uh, dens este programul, dar uh, pentru că ne vom deplasa pentru prima dată în Spania, cel puțin de când sunt eu membră a Comisiei de Control Bugetar, ar trebui atunci să invităm și reprezentanți ai celei de-a doua agenții. Dar oricum este important să ne întâlnim cu cei de la OIM. Două observații. După câte știu din activitatea alte comisii, situația juridică este de așa natură ca acele colegi și colegii care uh, nu sunt membri ai uh, comisiei noastre, dar care provin din țara respectivă, ar fi îndreptățiți să participe la delegație. Deci, uh, în legătură cu uh, modul de abordare al domnului Gaier, ehm, cred că ajunge la concluzia care s-a conturat aici. În al doilea rând, în ce privește programul, timpul este destul de limitat pentru că va trebui seara să ne întoarcem cu trenul înapoi la Madrid nu pot să spun de pe acum dacă vom avea posibilitatea să avem întâlniri și cu alte agenții sau nu. Dacă există această dorință în comisia noastră, voi ruga secretariatul să verifice această posibilitate. Dar mai avem o luare de cuvânt. Colegul Gaier. Am înțeles că Ohim dorește să se întâlnească cu delegația noastră la Madrid. Cel puțin asta am înțeles din uh, pregătirile acestei călătorii, pentru că, din punct de vedere logistic, deplasarea la Alicante ar deveni dificilă. Și, după cum a spus și colega Gresle, există un birou la Bruxelles. Am putea să ne întâlnim și aici cu reprezentanții acestei agenții și în felul acesta să rezolvăm lucrurile. Pentru că avem deja un program care se bazează pe o dezbatere care a avut deja loc în comisia noastră în baza unei liste de priorități pe care noi am alcătuit-o. Care este principalul obiectiv al deplasării noastre în Spania a fost discutat și nu am putea acum uh, în baza principiului mi-a mai venit o idee strușnică să schimbăm programul. Deci, eu cred că nu trebuie să transmitem această nouă sarcină secretariatului. Mulțumesc colegului Gaier. Oricum, trebuie să reținem că programul va fi foarte interesant și mulțumim secretariatului care au făcut aceste pregătiri. Doamna Ortiz domnule președinte. Vreau să mă refer uh, la niște chestiuni punctual. În primul rând, facem într-o vizită în Spania. Dar unii spun că mergem în comunitatea valențiană, dar discutăm și despre Andaluzia și despre Castilia-La Mancha. Deci nu e vorba numai despre Valencia. A mai fost o reuniune de pregătire unde nimeni nu a ridicat uh, o vreun obstacol în uh, cază, în situația agenției ai OMI. Mă refer la ce spunea domnul uh, Gaier, că am putea să-i invităm de la Madrid aici. Sigur că nu e nicio problemă, dar am impresia că e foarte bine că se văd lucrurile acolo unde sunt. Însă atitudinea asta, hai să mergem acolo să vedem ce rău găsim acolo în Valencia, Vreau să spun foarte clar că situația nu e așa. Eu vreau să spun acest lucru pentru că mi se pare bine să vedem lucrurile care funcționează și sigur lucrurile care nu funcționează. E bine să vedem și un aspect pozitiv și un aspect negativ dar vizita se face în Spania. O să vedem chestiuni foarte complexe în Andaluzia și lucruri foarte complexe în Castilia-La Mancha. Mulțumesc foarte mult! Äh, Mulțumesc pentru această observație. Este foarte corect. Țara membră se numește Spania, spre Spania ne deplasăm. Iar Acum aș dori să adresez mulțumiri și Comisiei. În ședința de astăzi a Comisiei noastre este prezent și domnul Mairate, sper că am pronunțat corect numele dumneavoastră și vă dau cuvântul acum pentru a ne uh, expune punctul dumneavoastră de vedere, punctul de vedere al Comisiei în legătură cu acest program. Vă rog, aveți ocazia să interveniți. Încă o dată vă mulțumesc dumneavoastră și colaboratorilor pentru sprijinul de care am beneficiat. Well, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, noi am făcut o instruire cât mai cuprinzătoare cât am putut noi să o facem. Cred că în timpul acestei uh, deplasări veți avea posibilitatea să discutați chestiuni referitoare la punerea în aplicare a fondurilor, la executarea fondurilor în Spania și vreau să vă dau câteva idei generale apropo de materialele pe care vi le-am pus la dispoziție. În primul rând, vreau să vă reamintesc că Spania este cel mai mare beneficiar al fondurilor europene din 1989. 170 de miliarde de euro au fost alocate Spaniei din 1989. Veți vedea, uh, e vorba de plăți de 4-5 miliarde pe an. Încă un lucru important, fondurile sunt gestionate la nivel central de Ministerul de Finanțe, dar sarcinile de gestionare sunt delegate unui număr uh, de agenții intermediare, 154, fie agenție, fie um, autoritățile locale, regionale. În trecut, în perioada anterioară, au fost deficiențe foarte grave identificate în Spania, mai ales în ceea ce privește achizițiile publice, pentru că legea achizițiilor publice nu era aliniată la legislația comunitară. Dar riscul erorilor a scăzut substanțial în ceea ce privește tranzacțiile financiare în perioada curentă. Continuă să existe probleme și astăzi, de aceea Curtea de Conturi Europeană și Comisia au reușit să mai identifice niște probleme, dar situația generală s-a îmbunătățit. Majoritatea problemelor sunt astfel detectate de Organismul Național de Conturi, de audit, S-au întreprins o serie întreagă de acțiuni de remediere întreprinse de comisie. Sunt o serie întreagă de suspendări ale plăților sau întrerupere ale plătăților Anul trecut a fost vorba de 13 organisme intermediare, nu la nivelul programului, ci la nivelul organismelor acestea intermediare și avem acum 209 asemenea organisme intermediare, dar asta nu reflectă situația, pentru că nu vorbim întotdeauna de deficiențe sistemice, ci vorbim de cazuri, erori izolate care nu afectează sistemul. Există o serie de acțiuni uh, următoare întreprinse ca urmare a misiunilor de audit desfășurare, desfășurate de comisie pentru a ne asigura că se întreprind măsurile necesare, se corectează erorilor. Ca rezultat am făcut plăți parțiale, asta nu înseamnă că nu plătim nimic în Spania și bineînțeles ca rezultat al acestor acțiuni Uh, a crescut gradul de certitudine al plăților făcute în fiecare an, lucru confirmat de misiunile de audit recente. Programul include trei regiuni. De ce aceste regiuni? Pentru că au fost cele trei regiuni unde Curtea Europeană de Conturi a identificat probleme în 2010, de aceea am propus aceste trei regiuni. Între timp s-au uh, întreprins unele măsuri de corecție și situația s-a îmbunătățit. Asta nu înseamnă că s-a remediat în totalitate. Dar există îmbunătățiri. Și încă un punct uh, final. În program veți avea și posibilitatea să vă întâlniți cu autoritățile centrale, cu Ministerul de Finanțe, pentru că este autoritatea principală pentru gestiunea fondurilor. Poate e cea mai bună șansă să puneți toate întrebările pe care le aveți de pus privind, de mod, privind modul în care gestionează fondurile și apoi în a treia zi veți avea posibilitatea să vă întâlniți cu autoritatea de audit, pentru că există o singură autoritate de audit cu subunități regionale și atunci veți avea posibilitatea să puneți întrebări legate de modul în care funcționează și de modul în care rezolvă probleme, problemele identificate fie de Comisie, fie de Curtea Europeană de Conturi. Cam asta ar fi uh, așa o vedere generală despre program. Mulțumesc. Thank you very, thank you very much. Uh, Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție opțiunea noastră pentru această regiune. Ines Ayala Sende, dorește să ia cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumim reprezentantului comisiei care ne-a spus cum s-a pregătit programul. Aș dori să-l întreb ceva. Tema concretă contractelor care au fost atribuite. Ne puteți explica la ce nivel s-a luat această hotărâre pentru că atribuirea contractelor se face la nivel local, regional sau la nivel central? Unde a identificat Comisia aceste situații pentru a îmbunătăți alocarea contractelor? Și cum ce se întâmplă cu transparența datelor? Deci unde s-a făcut uh, alocarea contractelor unde au apărut probleme pentru a putea îmbunătăți situația. Mulțumesc! Mulțumesc! Colega Gresle dorește să mai intervină. Mulțumesc. Cunoaștem pe domnul Marate, a participat și la dezbaterea legată de delegația care s-a deplasat la Alacvila. Și dacă facem o comparație între Italia și Spania, există multe elemente comune, pentru că în ce privește utilizarea fondurilor structurale de 10 ani încoace există și irregularități. Dar acesta este deja un element care trebuie să ne dea de gândit. Mă bucur să aflu că lucrurile s-au îmbunătățit, dar aș vrea să știu de când și în ce sens. Pentru că ă, noi știm că de 10 ani încoace cotele de eroare sunt foarte ridicate și trebuie să uh, aflăm și noi care sunt ameliorările. De ce Comisia cu o răbdare incredibilă acceptă asta, această stare de fapt? Mulțumesc. Alte întrebări? Se pare că nu e cazul. Domnule Marate, pot să vă rog să ne răspundeți la aceste întrebări. Well, uh... Dacă îmi permiteți, privind punctul achizițiile publice. Aș vrea să-i dau cuvântul colegului meu de la Departamentul de Audit. Poate el o să vă explice exact care sunt problemele. Mulțumesc că îmi dați posibilitatea să vă spun ceva despre ce am constatat și care sunt îmbunătățirile care au avut loc în Spania. Problema principală a fost detectată în 2005. În 2006 am pus la punct un plan de acțiune cerând autorităților spaniole să îmbunătățească situația gestionării și să corecteze regulile în ce privește contractele de achiziții public. Majoritatea problemelor s-au referit la modificarea contractelor și uh, a, se referă și la lucrările auxiliare declarate comisiei și la criterii de selecție false. Spaniolii au pus în aplicare planul de acțiuni în 2007-2008, iar în 2009, ca rezultat al, acestui, al acestei activități, spaniolii și-au au corectat și au reușit să recupereze mai mult de 2,5 milioane, miliarde de euro ca rezultat al analizei tuturor contractelor și al îmbunătățirii uh, gestiunii. Spaniolii au introdus de asemenea modificări în lege pentru a clarifica situația uh, lucrărilor auxiliare și cred că cea mai importantă măsură pe care au luat-o pentru program, perioada de programare 2007-2013 au introdus o clauză în regulile de eligibilitate care exclude modificările contractelor. Iar pentru perioada curentă de programare, practic, nu am detectat niciun fel de iregularitate privind modificarea contractelor. Am detectat nereguli privind contractele semnate înainte de aplicarea acestor măsuri. Ce fel de contracte sunt afectate? Sunt tot felul de contracte, toate tipurile de contracte care sunt atribuite de autoritatea de contractare, ceea beneficiarii acestor contracte Uh, se înscriu în toate pragurile publicate de uh, Uniunea Europeană, chiar și cei care se încadrează sub pragurile publicate la nivel uh, intern. Deci sunt nereguli, au fost nereguli în toate tipurile de contracte. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Doriți să interveniți? Vreau să-i răspund și la întrebarea doamnei Gresle. Cred că e greu să comparăm Italia și Spania pentru că sunt două sisteme diferite. Este foarte adevărat că la Curtea Europeană de Conturi Spania și Italia apar de foarte multe ori, dar asta e din cauza că sunt două mari țări beneficiare, în fiecare an se fac plăți uriașe, de aceea sunt auditate în fiecare an și apar erori erori care au fost identificate. Cât privește Spania, s-au făcut îmbunătățiri. Adică în Spania există un organism independent de audit care detectează majoritatea problemelor, ceea ce nu e cazul în alte țări. Iată de ce organismele intermediare au pus uh, în aplicare diverse măsuri, iar Organismul Național de Audit se asigură că toate acțiunile acestea sunt puse în aplicare așa cum trebuie uh, înainte de a-și formula o expresie, o opinie pozitivă despre sistem. Aici este cea mai importantă îmbunătățire pe care o vedem noi și toate rezultatele provenite de la Organismul Național de Auditare sunt raportate comisiei, iar comisia reacționează imediat la aceste rezultate. Mulțumesc. Okay. Thank you very much. Okay. Mulțumesc. Cred că putem să mulțumim, putem încheia dezbaterea pe tema acestei delegații care își propune să colecteze date, deplasându-se în Spania și acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre raportul special în procesul de descărcare de gestiune și este vorba despre flotele de pescuit. Voi da cuvântul raportoarei Marta Andreasen pentru punctul său de vedere. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Titlul acestui raport este în ce măsură măsurile Uniunii Europene au contribuit la adaptarea capacității flotei de pescuit uh, pentru a folosi posibilitățile de pescuit? Iar răspunsul simplu este că măsurile nu au dus la atingerea acestui obiectiv. Curtea de conturi uh, a spus că măsurile luate de Comisie și de statele membre nu au dus la acest rezultat. Politica comună de pescuit dorește să promoveze pescuitul durabil, dar uh, reducerea supracapacității de pescuit nu a avut loc. Capturile de pește au scăzut cu un milion de tone până la S-au pierdut 150.000 de locuri de muncă și 1,7 miliarde de euro au fost pierduți din 2002 uh, prin scoaterea din funcțiune a vaselor de pescuit. Chestiunea importantă privind descărcarea de gestiune pentru 2011 este următoarea. Care a fost responsabilitatea Comisiei în această chestiune? În primul rând, Comisia nu a reușit să definească și să cuantifice corect uh, supracapacitatea de pescuit și atribuirea capacității de pescuit la șansele de pescuit. În al doilea rând, nu există reguli clare privind tratamentul drepturilor de pescuit. În al treilea rând, nu există o definiție clară a criteriilor eficiente de selectare a programelor de scoatere din funcțiune a vaselor de pescuit. Și în, al, nu, în ultimul rând, Comisia nu a reușit să controleze uh, modul în care au fost actualizate registrele de pescuit. Cu alte cuvinte, domnule președinte, sunt de acord cu recomandarea făcută de Curtea Europeană de Audit. Totuși aș merge mai departe și aș refuza să ofer comisiei descărcarea de gestiune pe toată politica comună de pescuit. Nu cred că poate fi reformată mai mult decât atât aș recomanda ca politica comună de pescuit să fie întreruptă pentru că nu aduce niciun fel de plus valoare și ar trebui să fie lăsată la dispoziția statelor membre. Mul- ja, vielen Dank, äh, Frau Kollegin. Vă mulțumim, doamna Andreasen. Deschidem dezbaterea. Înainte de a-i da cuvântul uh, domnului Lazaro de la Curtea de Conturi. Dacă va fi nevoie, voi da cuvântul și unui reprezentant al comis- comisiei. Dar mai întâi de toate, doamna Ivana. Ivanova dorește să intervină. Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vorbesc în numele colegului Fielner, care nu a putut uh, să fie astăzi alături de noi. Vreau să-i mulțumesc uh, doamnei Andreasen pentru raport și vreau să-i mulțumesc de asemenea Curții de Conturi pentru toate informațiile relevante pe care ni le-au oferit. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamnei Ivanova, urmează domnul Gaier. Vreau și eu să-i mulțumesc raportoarei și curții de conturi, de asemenea. Este un dosar critic, pe bună dreptate, și o poziție critică, cât se poate de îndreptățită. Vorbim aici despre politica comună de pescuit, care nu este într-adevăr cea mai fericită. Într-adevăr, raportoarea are dreptate când spune că Curtea de Conturi ne oferă informații clare cu privire la punctele pe care trebuie să ne axăm pentru ca acest instrument să devină, să devină uh, mai eficient la nivelul uh, Uniunii Europene și dacă toți suntem în curs de reformare a politicii uh, comune de pescuit, iată, uh, acesta este cel mai uh, oportun moment pentru a discuta acest uh, subiect, pornind de la raportul Curții de Conturi. În calitate de raportor din umbră, trebuie să spun că sunt uh, într totul de acord cu multe dintre comentariile făcute de Curtea de conturi. Nu sunt de acord însă de, uh, cu raportoarea care spune că ar trebui să trecem la o renaționalizare a acestei politici. În comisia competentă pe fond uh, se poartă discuții aprinse cu privire la cotele de pescuit și uh, cu privire la efectele pe care aceste coturi, cote de pescuit le au asupra politicilor naționale. Într-adevăr, uh, procesul este unul dureros, îmi dau seama, cei lobbyiștii care luptă pentru protecția stocurilor de pescuit, vă dați seama, au interese cu totul diferite de interesele regiunilor direct afectate. Însă, în ciuda acestor dificultăți, renaționalizarea nu este nici pe departe o, o soluție. Uh, ar trebui, într-adevăr, să casăm navele de pescuit, dar iată că ceea ce s-a întâmplat până acum în acest sens nu a dus nici pe departe la protejarea stocurilor de pește, din păcate. Și trebuie să ne dăm seama că dacă stocurile de pește sunt epuizate, uh, nimeni nu are de, de câștigat, nici mediul, nici uh, pescarii. Dar, în orice caz, instrumentul renaționalizării este unul pe care grupul meu politic nu poate decât să-l respingă. Mulțumim. Avem amendamentele în fața ochilor și raportul de asemenea. Acum dați-mi voie să îl invit pe responsabilul Curții de Conturi să ia poziție vis-a-vis -vis de cele spuse până acum. Domnule Lazaro, aveți cuvântul președinte. Ca urmare a prezentării făcută pe 9 februarie în fața acestei comisii, nu mai am nimic de adăugat. Dar, totuși, sunt gata să răspund oricărei întrebări pe care ați putea să mi-o adresați. Doresc de asemenea să spun că sarcina Curții Europene de Conturi este să aducă în atenția autorității legislative orice probleme care pot să apară în executarea bugetului Uniunii Europene. În acest caz, ne bucurăm că prezentăm în fața dumneavoastră problemele cu care, pe care le-am uh, găsit pe baza uh, unor dovezi ieșite din misiunile de audit sunt dovezi, recomandări, concluzii ale misiunilor de audit. Nu este de competența noastră să facem propuneri politice, este absolut clar, și ne bucurăm că vă dăm dumneavoastră posibilitatea să conștientizați aceste probleme și să le discutați și să deliberați apropo de modul politic în care să abordați aceste chestiuni. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Lazaru. Raportul Curții de Conturi, într-adevăr, a, adus, a, a atras atenția Parlamentului European asupra faptului că, iată, fonduri impresionante sunt uh, folosite pentru politica comună de pescuit, însă aceste fonduri nu sunt neapărat utilizate în cea mai eficientă uh, manieră cu putință. Uh, iată, trebuie să ne asumăm responsabilitățile. Nu știu cine este reprezentantul Comisiei, însă vă dau cuvântul și vă rog să vă prezentați, pentru că n-am numele dumneavoastră. Deci rep- reprezentantul Comisiei are acum cuvântul. Oui, merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să mă prezint. Mă numesc uh, Dominic Levie, lucrez la Digimare de peste 20 de ani și am fost numit de curând să mă ocup de propunerile de reformă pentru regulamentul privind fondul maritim și de pescuit uh, și relația cu Parlamentul și cu Comisia dumneavoastră în privința acestei chestiuni. În ce privește chestiunea uh, la care îmi solicitați un răspuns, uh, vreau să vă mulțumesc pentru șansa pe care ne dați să reacționăm. Vreau să spun foarte pe scurt la cele patru puncte aduse în discuție de raportor și anume concluziile Curții de Conturi. Și vreau să răspund și la punctul 13, care se referă la renaționalizarea politicii comune de pescuit, pentru că s-a exprimat deja cineva în acest sens. În ce privește cele patru recomandări făcute de curte, le voi lua în ordinea inversă față de cea prezentată, în măsura în care mergem de la termenul cel mai scurt la termenul cel mai lung. Prima recomandare se referă la actualizarea registrelor flotelor practicilor de pescuit comunitare este o recomandare care poate fi pusă în aplicare foarte rapid și vă asigur că tot ceea ce se referă la actualizarea regulată la nivelul statelor membre a contribuției lor la acest registru este pusă în aplicare de comisie. Deci, dacă un proiect finanțat din uh, fondurile europene nu este corect identificat în registru, aceasta devine o neregulă, iar plățile respective sunt fie întrerupte, fie pur și simplu suspendate. A doua recomandare, ceva mai, mult, mai pe termen lung, se referă la aplicarea modernizării vaselor de pescuit fără a, fără a spori numărul Uh, fără a spori capacitatea navelor de uh, a captura pești, adică a eficienței navelor, posibilității navelor de a scoate pește din apă, dacă vreți. La punctul acesta, punctul acesta, din păcate, a fost greșit interpretat într-unele dintre statele membre și nu a fost bine verificat de autoritățile de gestiune responsabile când au ales proiectele pe care le-au finanțat pentru modernizare. Este o neregulă identificată de Curtea de Conturi și care a justificat la adoptarea unui plan de acțiune de către Comisie. În primul rând, am propus o interpretare uh, acceptabilă din punct de vedere juridic a uh, conceptului de eficacitate a unui vas de pescuit, nu neapărat tonajul și puterea motorului, și apoi un proces de verificare uh, a proiectelor deja adoptate în statele membre cu respectarea condiției de a nu spori atunci când se face modernizare, de a nu spori eh, eficacitatea vasului de pescuit. Și, bineînțeles, trebuia să existe un mecanism peren care să verifice toate noile proiecte care să respecte această cerință. Este o măsură care e pe cale de a fi pusă în aplicare sunt implică foarte mult pentru unele statele membre pentru că trebuie verificat mii de proiecte. Este o lovitură administrativă pentru unele state membre. Al treilea punct. Transferul drepturilor de pescuit. Deci și modernizarea în acest sens. Ajungem aici pe termen lung și ajungem uh, la nivelul tuturor propunerilor făcute pentru uh, a, pentru a pune la punct nou fond european al afacerilor maritime și pescuitului, care se discută acum la Parlament și care vizează posibilitatea ca proiectele de modernizare ale navelor să fie concentrate pe ceea ce este necesar ca pescuitul să fie mai sigur, mai respectos cu mediul. Vreau să vă spun că meseria de pescar este cea mai periculoasă dintre toate ocupațiile profesionale existente în Europa. Rata mortalității și rata morbidității sunt foarte mari, în ciuda eforturilor considerabile uh, realizate aici. Și trebuie să continuăm să uh, Uh, susținem uh, îmbunătățirea condițiilor de lucru și a durabilității pescuitului. Și, în fine, ultimul punct, reducerea capacității flotelor. Raportul a arătat că nu este atât de eficientă cum ar fi trebuit să fie. Vă aduc aminte că raportul privind fondul acesta uh, vizează posibilitatea reducerii, uh, interzicerii folosirii fondurilor comunitare pentru a reduce uh, capacitatea de pescuit. Ce va reieși din activitatea desfășurată acum de Parlamentul European va fi sigur influențat de recomandarea pe care o va face Comisia dumneavoastră din acest punct de vedere. Mă refer la recomandarea privind fondul. Și acum vreau să mă refer la punctul 13 din raportul doamnei Andreea Sen. Propunerea pe care o face doamna raportor de relaționalizare a politicii comune de pescuit și o respingere totală a politicii comune de pescuit. Vreau să insist asupra a trei aspecte. Primul aspect. Raportul Curții de Conturi se referă la un aspect a, la un aspect anume al politicii comune de pescuit. Este vorba de axa 1 în regulamentul fondului. Se referă la ajutoarele date navelor de pescuit, atât retragerea capacității excedentare, cât și ajutorul pentru modernizare, pentru oprirea temporară sau diferitele ajutoare socioeconomice o economice date pescarilor. În total vorbind, din cele 4,3 miliarde de euro cât reprezintă totalul fondului, 1,2 miliarde sunt programați pentru această axă 1. Asta înseamnă că e vorba de mai puțin de 30%. Deci raportul Curții de Conturi se referă la o parte din acești 30% și subliniază anumite defecte, anumite nereguli care au fost avute în vedere că atunci când uh, Comisia și-a făcut propunerea de reformă a politicii comune de pescuit. Raportul Curții de Conturi nu spune că trebuie să suprimăm axa 1 și cu atât mai puțin nu spune că trebuie să suprimăm tot fondul și pot să existe, cum s-a văzut, și alte dificultăți cu alte fonduri europene și nu apare, eu știu, recomandare de a suprima uh, politica socială sau politica de dezvoltare regională. Deci ajungem foarte repede la o situație în care problemele specifice referitoare la o parte a unei axe dintr-un fond comunitar și acum european ar duce la o propunere de suprimare a întregului fond și mai mult decât atât de suprimare a tuturor celorlalte aspecte a, ale politicii comune de pescuit. Conservarea, ajutarele pentru modernizarea, transformă, ă, prelucrării, comercializării și dezvoltării teritoriale a comunităților care depind de pescuit pentru a permite adaptarea acestor comunități la provocările prevăzute din uh, dezvoltarea pescuitului în ceea ce privește durabilitatea socioeconomică, de s-ar obține ceea ce anglosaxonii nu spun că aruncăm copil odată cu zoaiele din copaie. Deci dacă respingem toată politica comună pentru aceste nereguli care apar în recomandările și în propunerile făcute în noul FOD pentru afaceri maritime și pescuit. Vreau să insist de asemenea uh, că nu trebuie să neglijăm un fapt, și anume că renaționalizarea politicii comune de pescuit ar putea să genereze, o, să, să ajungem la o situație ca cea anterioară, adică, dar mult mai rea. În ce privește ajutoarele uh, date sporirii capacității, vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult reprezentantului Comisiei Europene. Este decisiv ca noi în comisia noastră să ne asigurăm că este vorba despre faptul că banii contribuabililor europeni sunt investiți pentru obiectivele corecte. Acesta este, aceasta este principala noastră preocupare. În ce privește politicile noastre, sigur, există diferențe de opinie legate de obiectivele prioritare. Și uh, observațiile făcute de reprezentantul Comisiei uh, merg în această direcție. Există o anumită sensibilitate a comunităților europene vis-a-vis de asemenea obiective, dar există și evident, există și diferențe de opinii. Pentru noi este important însă ca propunerile Curții Europene de Conturi să ne determine să avem o abordare în sensul unor economii și Comisia, din acest punct de vedere, trebuie să-și însușească aceste observații, determinând statele membre să acționeze astfel încât să se acționeze în interes comunitar. În final dau cuvântul raportoarei, doamna Andreasen. Thank you, Chair. Well, basically... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să revin la unele din comentariile făcute de domnul Gaier. Spunea că se opune renaționalizării politicii comune de pescuit, deoarece asta ar permite flotelor să se extindă și am uh, pescui și cel mai mic peștișor din ocean. Cred că asta se întâmplă de fapt acum. Pescuim și cel mai mic peștișor din ocean. Deci, nu cred că renaționalizarea ar face situația mai rea decât e acum. Uh, existat un trecut când nu exista politica comună de pescuit și statele membre aveau propria lor politică și lucrurile mergeau bine. Și de ce trebuie să înlocuim acest lucru cu un sistem care nu merge? Comisia spunea că, de fapt, Curtea Europeană de Audit se referă la un aspect al politicii comune de pescuit, ceea ce e adevărat, ca și uh, care are un buget de 30% din bugetul total al politicii comune de pescuit și că, de fapt, curtea nu spune că ar trebui să scăpăm de această politică. Dar eu cred că trebuie să ne uităm la niște cifre care ne sar în ochi. Spuneam mai devreme că 90% din stocurile de pescuit sunt suprapescuită. Uh, unele dintre ele și-au ajuns, 30% au ajuns la limita biologică, s-au pierdut mai mult de 150.000 de locuri de muncă. Iar cifrele acestea uh, sunt uh, baza recomandării noastre de a elimina, de a scăpa de politica comună de pescuit. Și am făcut această propunere în uh, temeiul procedurii de descărcare de gestiune care analizează trecutul și nu viitorul Comisia ne dă răspunsuri referitoare la viitoarea politică comună de pescuit care va veni cu soluții. Dar în acest moment noi evaluăm trecutul și pe baza trecutului trebuie să luăm niște hotărâri pentru viitor, că promisiunile sunt promisiuni. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamna Andreasen. Acesta fiind spus, încheiem discuția pe marginea acestui punct uh, de pe ordinea de zi și iată că am epuizat toate punctele de pe ordinea de zi prevăzută pentru uh, dimineața aceasta. Vă atrag atenția că în după amiaza aceasta vom organiza o audiere pe tema viitorului activităților curții de conturi. Vă mulțumesc foarte mult, suspendăm ședința până la ora 15 când vom continua cu audierea. Vă mulțumesc mult!